So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, nehmen Sie bitte Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Vă rog să vă ocupați locurile. Continuăm cu ședința comisiei noastre și uh, salut în mijlocul nostru pe uh, directorul general al Agenției pentru Substanțe Chimice, uh, Gerd Anset. Avem prilejul să purtăm un schimb de opinii să aflăm care este programul eh, de lucru al ECHA, eh, care sunt eh, situațiile de conflict de interese, cum, cum stă treaba, cum mergem mai departe cu ECHA, care este situația taxelor percepute de această agenție. Așadar, haideți să începem fără să întârziem prea mult. Cu puțin timp în urmă am fost oaspeți ai ECHA am avut posibilitatea să discutăm într-un program foarte intens uh, multe teme de interes. A fost o vizită foarte intens, uh, informativă și din partea colaboratorilor agenției dumneavoastră am aflat foarte multe lucruri utile pentru activitatea noastră. Uh, vă rog să începeți și după aceea, după prezentarea dumneavoastră, doamna Hasi Uh, care este persoana destul de contact și ține legătura cu agenția dumneavoastră, va avea și ea cuvântul și uh, urmarea acestei intervenții vor, uh, vom trece la reprezentanții din partea Parlamentului, grupurilor politice și la deputații în nume propriu. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am deosebita plăcere să vă prezint uh, uh, noutăți din partea agenției uh, noastre de la Helsinki, unde deja a căzut săpata. Vă voi vorbi despre ambițiile noastre pentru anii viitor și sper că o să mă oferiți și noastră feedback și voi răspunde evident și la întrebările noastre. Ce mai zboară timpul? nu mi se pare deloc că a trecut prea mult uh, timp de cât am uh, stat uh, de vorbă cu dumneavoastră cu privire la termenul primei directive RICI. Anul acesta, evident, privim înainte spre noul termen mai 2013. <clears throat> Moratoriul de șase luni începe mâine și orice probleme de înregistrare apărute ulterior vor fi tratate de grupul competent al Comisiei. Pot să vă informez că am putut respecta termenul de sfârșit al lunii noiembrie pentru toate propunerile de testare înregistrate la not. De asemenea, am agrat cu statele membre o strategie nouă pentru a crește gradul de complianță al dosarelor înregistrate și um, am luat decizii în cazurile în care nu erau lucrurile foarte clare. De asemenea, am făcut uh, progrese în ce privește înregistrarea substanțelor în, uh, sub formă nano. Sunt mult mai multe substanțe pe lista noastră de candidați, uh, substanțe periculoase și uh, Uh, mă bucur foarte mult că uh, ambițiile noastre sunt împărtășite de uh, comisari, de comisarii Taiani și Potocnic și până la sfârșitul anului acesta, din 2010 încoace, vom fi înregistrat 136 de substanțe. Um, anul acesta, săptămâna aceasta, vom publica pe site-ul nostru toate companiile care au înregistrat substanțe de acest gen, substanțe clasificate. Despre biocide voi vorbi ceva mai târziu. Acum aș vrea să vă vorbesc despre ambițiile noastre pentru viitor. Ce înțeleg eu prin ambiții? Dicționarul definește ambiția ca o dorință și determinare fermă de a ajunge, de a încununa un proces cu succes. Sigur că ă, înseamnă că avem aspirații înalte care sunt deocamdată dificile de ă, atins. Noi avem ambiția de a avea succes și avem de aceea și un program de lucru ambițios. Viziunea noastră este să devenim autoritate de reglementare uh, uh, mondială în domeniul siguranței substanțelor chimice. Consiliul și Parlamentul ne-au oferit un mandat în acest uh, sens și uh, de aceea este oportun și justificat să avem aceste ambiții. Sigur că vrem să creștem reputația noastră de agenție independentă, vrem să colaborăm și mai strâns cu uh, factorii direct vizați. Sigur, mai întâi trebuie să creștem reputația noastră de agenție independentă. De la începutul ECHA am făcut din acest principiu al independenței uh, piatra de temelie a oricărei activități. Orice decizie trebuie să se bazeze pe știință și evidențe științifice. Dar nu este suficient să fii independent, trebuie să fii și văzut ca fiind independent. Și având în vedere acest lucru, am revizuit politicile noastre cu privire la independență și evitarea conflictelor de interese. Probabil ați văzut raportul de anul acesta al Curții de Conturi Europene, care demonstrează că, într-adevăr, suntem uh, angajați pe calea rezolvării cazurilor de, interese, de conflict de interese. Pentru că publicarea raportului a fost întârziată, noi deja am implementat, uh, implementasem deja toate aceste politici înainte de publicarea raportului. Pentru Uniune, cetățenii Uniunii Europene, toate instituțiile UE sunt la fel și dacă una nu funcționează bine, reputația noastră a tuturor suferă. De aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca uh, ECHA să nu devină o aie neagră în familia instituțiilor europene. În același timp vrem să creștem audiența noastră. Portalul ECHA conține mai multe informații privind substanțele chimice decât orice alt portal în lume. Vrem să facem accesibil acest portal pentru toți aceia care vor să-l folosească. Sigur, informația pe care o deținem este și va fi întotdeauna de natură tehnică, dar in, intenționăm să uh, îmbunătățim interfața portalului pentru a facilita uh, căutarea și informarea înțelegem acum mai bine uh, din partea uh, beneficiarilor noștri care sunt așteptările lor. Simplificarea și uh, facilitarea accesului este o prioritate zero pentru că constatăm mai nou că sunt multe companii mici, simple, fără resurse mari, care caută informații țintit la noi. Așadar, prin informația pe care o producem, colaborăm cu toate instituțiile, cu instituții la toate nivelele, cu întreprize mari, dar și cu companii mici. O a treia ambiție a noastră este să colaborăm și mai îndeaproape cu beneficiarii noștri. De la început i-am implicat în activitatea noastră și cred că avem o reputație de invidiat pentru deschiderea, disponibilitatea noastră. Uh, beneficiarii noștri sunt uh, invitați să participe în grupuri de lucru în multe din activitățile noastre concrete. În perioada de startup a uh, RICH, ECA a colaborat foarte mult cu beneficiari din sfera industrială pentru a dezvolta instrumente de IT și pentru a dezvolta niște practici care sunt conforme cu legea. Acest lucru Uh, a dus la uh, suspiciunea că am fi uh, oarecum de partea industriei. Ceea ce nu este adevărat. Anul, săptămâna trecută am ținut consultările noastre anuale cu beneficiarii noștri de toate dimensiunile și am arătat cum am putea să oferim un statut de observator tuturor acestor beneficiari în activitatea noastră. Există um, uh, analize care uh, Uh, au uh, considerat că există posibilități de înțelegere greșită a recomandărilor noastre, totuși uh, suntem de acord să avem un dialog foarte bine structurat între ECA și organizațiile beneficiarilor noștri. Sigur că avem și uh, puncte slabe, ca întotdeauna în viață, cu cât ajungi mai sus, cu cât ai mai mult succes, cu atât așteptările sunt mai mari față de tine. Acum, sigur, ambiția cea mai importantă a noastră este programul nostru de lucru. Vă spun doar că impactul global al RICI și uh, obiectivele 2020 sunt pentru noi o mare uh, provocare. De asemenea, biocidele și PIC uh, reprezintă două provocări mari. Prin RICI, uh, Uniunea Europeană încearcă să stabilească, o, să stimuleze uh, cercetarea și dezvoltarea peste tot în lume. De exemplu, la întâlnirea septem- din septembrie la Nairobi, întâlnirea SAIC a arătat cât de multe legi sunt refăcute acum din prisma principiilor definite în RICI. De aceea trebuie să avem tot mai multe uh, uh, legi care folosesc RICI ca punct de reper pentru că acest lucru este uh, spre beneficiul sănătății umane în plan global, în beneficiul mediului, a competitivității și inovării. Contribuția RICI și a agenției mele la atingerea obiectivelor 2020 trebuie să fie o sursă de mândrie pentru noi toți. Ne bucurăm să putem colabora cu Comisia și statele membre pentru elaborarea unui calendar până în 2020, eh, vizând identificarea și abordarea tuturor eh, substanțelor chimice care sunt înregistrate. De asemenea, așteptăm revizuirea, evaluarea RICH a Comisiei ne îmbărbătează raporturile și studiile care arată că de, deja că RICI are un impact foarte uh, important asupra uh, manipulării substanțelor chimice. Această evaluare ne va sugera cum să implementăm în viitor RICI. Uh, dar în, sigur că acest lucru uh, ne, va fi posibil doar dacă vom, ni se vor garanta suficiente fonduri pentru uh, a implementa RICI. În același timp, puteți să citiți programul nostru 2013-2015 și planul nostru anual de lucru pentru 2013, care oferă și detalii. Următorul program multianual va acoperi perioada 2014-2018 și se structurează în jurul celor patru obiective strategice de bază. Ele reflectă experiența noastră cu RIC și contribuția pe care noi, ca agenție, putem să ne aducem la acest succes general. După cum ați văzut de la, din uh, raportul nostru general de evaluare, în principala noastră îngrijorare în legătură cu uh, RICI este calitatea informațiilor oferite de companii. Calitatea de informații, informațiilor este principalul element pe care se bazează RICI pentru că formează uh, uh temeiul pe, pe care îl folosesc companiile pentru uh, a gestiona uh, ele însele și în aval utilizarea anumitor substanțe. În ultimul rând, uh, nu în ultimul rând, este și baza pentru încrederea în uh, uh aceste substanțe și manipularea lor. Cele patru obiective strategice sunt complianța și calitatea datelor, Uh, utilizarea și accesibilitatea datelor pentru uh, de identificarea substanțelor, uh, abordarea problemelor științifice, cum ar fi toxitatea mixtă și formele nano și siguranța lor, respectiv eficiența și eficacitatea muncii noastre. Încercăm să ne asigurăm că vom implementa problema biocidelor și a PIC așa cum trebuie. După cum știți, ECHA a primit uh, câteva posturi suplimentare pentru 2013 în domeniul biocidelor, însă deocamdată nu deținem banii pentru a plăti acest personal. Dacă nu se găsesc substan- uh, uh, fonduri suplimentare, atunci legislația pentru 2013 va trebui să o implementăm cu, mai, cu 50%, cu un personal cu 50% redus Eh, față de cel cerut și cu 40% fonduri mai reduse față de cele solicitate. Și eh, deja eh, să ne pregătim pentru această activitate timp de un an a fost o muncă colosală crearea ustensilelor și instrumentelor IT a fost un lucru necesar pentru a crea o bază de lucru efectivă sub raportul costurilor. Și investițiile erau prevăzute pentru primele 24 eh, luni, dar experiența RICI ne-a arătat că re- realitatea implementării unui sistem IT este cu totul alta. Fiți asigurați că eh, prin septembrie 20, 2013 vom avea eh, o structură de bază funcțională, dar noi nu suntem o agenție care se mulțumește cu uh, structură de bază și nici așteptările dumneavoastră nu sunt de această natură față de noi. Dacă dumneavoastră și Comisia nu acționați altfel, mă uh, tem însă că uh, nu vom putea te face mult mai mult. Sigur, toată lumea vrea să facă mai mult cu mai puțin și nu, fac, uh, nu pledez pentru un tratament special pentru ECA, dar în același timp nu m-aș achita de datoria și atribuțiile mele dacă nu v-aș atenționa în legătură cu impactul negativ al punerii la dispoziția unor resurse insuficiente. În fine, echilibrul uh, dintre veniturile publice și private înseamnă că uh, uh, trebuie menținut. Mai mulți bani publici nu rezolvă neapărat problema. Um, vă voi da câteva exemple cu privire la evaluarea RICI. Eu înțeleg, încerc să găsesc un, ele, un echilibru între banii publici și uh, veniturile noastre private pentru a uh, păstra echidistanța noastră. Sigur, există există companii care nu își asumă cu responsabilitate uh, sarcinile atunci când depun dosare la noi. Pentru că ei plătesc o, ele, companiile plătesc o taxă simbolică, dar beneficiază de nenumărate ori mai frecvent de informațiile pe care noi punem la dispoziție. Ar trebui să plătească mai mult. Și costurile de complianță uh, ar putea fi amortizate. Deci uh, trebuie, credem noi, pentru companiile mari să creștem uh, taxele. În ce privește taxele pentru biocide, vrem să asigurăm un nivel al taxelor care să, fie, să garanteze și pe latura de venituri un echilibru. Iar uh, în ce privește subsidiile promise pentru 2013 și 2014, uh, uh, ele trebuie garantate în sub proporție de 100% dacă adoptăm biocidele și regulamentele privind biocidele și PIC. Eu nu vreau să vă spun doar că, sigur, trecem prin vremuri grele și provocatoare, dar este, înțeleg, tot mai dificil uh, să crești competențele de reglementare a agențiilor uh, și în același timp să nu pui la dispoziție fondurile. Poate că poate trebuie să regândim uh, structura agențiilor europene. Principala mea îngrijorare pentru ECHA este pentru perioada 2014-2020, unde, prin comi- propunerea Comisiei, ECHA ar suferi o scădere a resurselor în cadrul financiar multianual de 5% și eh, peste 10% dacă mergem pe propunerea Consiliului. Direcțiunile generale eh, partenere înțeleg situația noastră și fac tot ce e posibil pentru ca implicațiile asupra ECHA să fie gestionabile Trebuie să existe un cadru financiar multianual care să corespundă ambițiilor UE. Doar așa veți fi, doar așa veți fi bine informat, informați în momentul în care Consiliul va face aceste uh, decizii. V-am vorbit despre ambițiile noastre pentru viitor, despre calitățile și prioritățile noastre și ajung în finalul discuției mele la apelul, mestru, apelul meu pentru ajutorul dumneavoastră. În primul rând, influența, uh, creșteți-vă uh, influența și exercitați-vă influența în plan național pentru a ne susține. Uh, cooperarea statelor membre este esențială pentru sprijinul nostru, dar și pentru a putea garanta în viitor un proces științific continuu înțelegem că există situații acute cu care sunt confruntate statele membre care eh, au, duc lipsă de fonduri la nivel național, însă reglementarea eh, la nivel european nu va fi un succes dacă nu vom avea resursele. Este foarte important ca pe, în toate statele membre să existe aceeași expertiză de specialitate în ce privește substanțele chimice. De asemenea, vă apelez la dumneavoastră pentru a crește conștiința uh, uh, și gradul de conștientizare în rândul companiilor uh, din circumscripțiile dumneavoastră electorale, companii mici, mari. Spuneți-le că la noi sunt disponibile în 23 de limbi materialele de care au nevoie. În final, Parlamentul European a fost un susținător consistent al RICI și al tuturor actelor de reglementare în domeniul materiilor și substanțelor chimice ați rămas și un prieten critic, întotdeauna cerându-ne să lucrăm mai bine, mai mult, mai rapid. Dar amintiți-vă de costurile pe care le au ambițiile noastre și ajutați-ne prin uh, finanțarea și punerea la dispoziție corespunzătoare a personalului. Domnule președinte, Vă mulțumesc pentru această deosebită oportunitate de a vă prezenta uh, îngrijorările și prioritățile noastre și, evident, vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea. Mulțumim foarte mult pentru această trecere în revistă a activității noastre. Ieri am avut o dezbatere în această comisie pe tema uh, implementării legislației europene și credem că ECHA este uh, tocmai un foarte bun exemplu pentru modul în care se poate, iată, implementa uh, legislația europeană în uh, domeniu. Agenția dumneavoastră, sigur, are nevoie de o infrastructură IT foarte elaborată pentru a putea face față schimbului de informații, pentru a putea interconecta informații provenite din diferite surse. Ați vorbit deci de noul cadru financiar multianual uh, și uh, anul viitor, după cum ați spus, uh, vom sărbători 5 ani de la adoptarea directivei RICI. Numai că observăm că există probleme și deficite, fricțiuni în implementarea acestei directive și pentru a vorbi despre aceasta dau cuvântul colegei noastre, persoane de contact, doamna Satu Hasi. Mulțumesc mult, domnule președinte. Domnule Dansert, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit în comisia noastră pentru a discuta cu noi despre toate aceste chestiuni. E clar că activitatea desfășurată de agenția dumneavoastră e ceva unic Nicio altă țară sau regiune nu a făcut așa ceva. E o activitate importantă nu doar pentru noi europeni, ci pentru restul lumii. Și de aceea e important să faceți lucrurile așa cum trebuie și e important să tragem învățăminte din experiența dumneavoastră. După cum ați spus și dumneavoastră, există și mari uh, surse de îngrijorare cum ar fi calitatea datelor furnizate de industrie. E o problemă despre care am discutat de mai multe ori, atât în cadrul acestei comisii, cât și în cadrul vizitelor făcute uh, la ECA. Și acest lucru a fost subliniat de asemenea și în scrisoarea președintelui nostru, domnul Grote, la, de la începutul acestui an. Se pare că această problemă a calității datelor uh, apare la mai multe niveluri. Se pare că în momentul de față companiile nu oferă date suficient de complete. Deci nu în funcție de uh, regulamentele existente, nu în funcție de prevederile din RICI. Deci aceasta este situația pe care o avem acum, de la primul val de înregistrări. Aș vrea să știu cum intenționați să îmbunătățiți situația pentru cel de-al doilea val de înregistrări, care va începe anul viitor, pentru a ne asigura că veți primi într-adevăr toate informațiile din partea companiilor, așa cum cere RICI. A doua parte a problemei e următoarea. Companiile care au avut dosare de neconformitate până acum Deci e vorba de dosare care nu sunt, care nu respectă nici criteriile privind uh, calitatea, nici privind uh, datele cât de complete trebuie să fie. Deci e vorba, de exemplu, de gestionarea riscului. Care a fost reacția agenției? A trimis niște scrisori privind uh, anumite, în care sunt incluse anumite observații legate de calitate. Eu cred că nu e o acțiune suficient de fermă pentru a obliga industria să trimită datele corecte și să acționeze așa cum trebuie. Nici măcar nu e drept față de acele companii care au uh, niște dosare corecte și care au respectat regulile. Deci cum intenționați să îmbunătățiți situația în această privință? ar vrea să știu. Și de asemenea aș vrea să mă refer la o altă problemă, pe lângă calitatea datelor și anume restricțiile privind anumite substanțe chimice care nu sunt problematice. Din câte știu eu până acum, în cei șase ani de când RICI a intrat în vigoare, doar patru decizii de restricționare au fost luate. Mi se pare că e un proces extrem de lent și aș vrea să știu cum vă explicați dumneavoastră această încetineală. Deoarece procesul uh, declanșat de RICI e foarte greoi sau pentru că Comitetele cer un nivel foarte ridicat de probe înainte de a trece la acțiune sau e cumva o problemă legată de voința politică de la Comisie. Vă mulțumim, doamnă Hasi. Îi dăm cuvântul domnului Zeber. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului director general pentru faptul că vine în mijlocul nostru să discuție despre RICI, pentru că RICI este unul din principalele elementele de legislație pe care le-am adoptat anul, în legislația trecută. Pe mine mă interesează foarte mult, domnule general, eh, care este situația substituției, pentru că a fost o problemă mare la eh, momentul respectiv eh, să înlocuim anumite substanțe considerate periculoase cu altele. Și pentru asta era vorba că trebuie să instituim un cadru de reglementare Acum uh, înțeleg că mai, ceva mai concret uh, că ECHA uh, susține companiile în a pune în aplicare această substituție a anumitor substanțe, care este până la urmă un lucru important pentru noi toți și pentru mediu. Apoi, mă alătur colegei Satuhasi în ce privește situația datelor, cum puteți să vă asigurați că această gestionare a riscurilor uh, este uh, diseminată și uh, publicată astfel încât și alții, nu doar anumite companii specific vizate, să aibă acces la aceste informații. Adică cum, cum puteți gestiona riscurile și păstra în același timp controlul public asupra anumitor substanțe. Ieri am uh, votat o, uh, un raport al meu împreu, uh, cu privire la substanțe și preparate periculoase. Raportul a trecut cu succes și un element esențial al acestui raport este așa numitul cross-link, verificarea încrucișată. Deci dacă o anumită substanță listată trece de anumite valori limită publicate, dar este în același timp înregistrată, aceste date privind înregistrarea și uh, valorile prag să fie, uh, această informație să fie uh, transmise mai departe pentru a putea uh, fi verificate ca parametri și în alte situații. Uh, noi am, uh, noi am uh, făcut acest lucru, de exemplu, cu privire la calitatea apei. Cum ne putem asigura că aceste date culese din eșantionarea diferitelor mostre de apă, că aceste date ajung și la dumneavoastră? Înțeleg că nu peste tot avem un. nu toate situațiile pot fi acoperite de domeniul legii, dar <clears throat> ideea este că dorim să combatem o poluare de la sursă și nu undeva în uh, aval, care este uh, mult mai costisitor. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Richard Zieber Și permiteți-mi mai întâi să salut câțiva vizitatori. Mai întâi avem în mijlocul nostru uh, studenți de la Universitatea lui Warden. Uh, bine ați venit în mijlocul nostru. Ei sunt uh, invitații uh, colegului Bas Eichhardt. Mai avem și trei practicanți uh, ai DigiSanco care vin aici, iată, uh, la cursuri, în cadrul formărilor. Bine ați venit, uh, doamnelor și domnilor. Și, și acum de la Direcția Generală de Interpretare avem și membrii unui program de formare de specialitate care ne vizitează și ne ascultă. Jo ähm, Leinen. Mulțumesc, uh, domnule Danset, uh, pentru prezența dumneavoastră aici. Uh, cu siguranță ECHA este o agenție extrem de relevantă pentru protecția mediului în Uniunea Europeană și noi cu toții ne dorim o natură intactă, un mediu intact în Europa. Ați vorbit, evident, destul de mult și despre finanțarea ECA și despre noile dumneavoastră sarcini care vor decurge din, din regulamentul privind biocidele, respectiv că nu aveți suficienți bani pentru a, a, a pune la, pe picioare un aparat de control a acestor substanțe. Sigur, pentru noi asta înseamnă un semnal de alarmă, pentru că trebuie să garantăm și să susținem uh, uh, funcționalitatea uh, uh, organizației dumneavoastră. Uh, sigur, pentru Comisia de Bugete, dumneavoastră ați fost mereu o agenție care nu are nevoie de bani sau de mai mulți bani. Noi, împreună cu colegii din uh, Comisia de Bugete, trebuie să avem, ne asigurăm să puteți să vă desfășurați activitatea cum trebuie și nu să suferați, suferiți din partea unor deficite. Mă bucur că ați spus că Uniunea Europeană este un lider mondial în ce privește reglementarea substanțelor chimice. Mă întreb, însă și vă întreb, cum reacționează alte uh, părți, alte regiuni din lume. Statele Unite cândva au fost liderul mondial eh, în domeniul reglementării substanțelor periculoase. Vă întreb așadar dacă Statele Unite sau China au deja eh, în pregătire eh, cadre de reglementare asemănătoare, pentru că dacă noi reglementăm situații și restricționăm utilizarea anumitor chimicale, dar le permitem eh, importarea din alte eh, regiuni unde aceste substanțe nu sunt incriminate, atunci eh, avem o problemă de competitivitate. S-a mai pus întrebarea substituției aici. Spuneați că vrem chimic, substanțe chimice mai bune și mai sigure, asta însemnând că unele dintre ele, cele actuale, trebuie să dispară și altele să apară pe piață. Uh, am înțeles că acest proces uh, este încă foarte lent, uh, trenant. Uh, care este motivul pentru această lentoare? Și în încheiere, am între- o întrebare în legătură cu substanțele chimice utilizate la fracționarea hidraulică. Um, pentru că aici există temeri cum că ar fi folosite pentru fracționare substanțe, să le spunem așa, problematice, uh, și că, în al doilea rând, sunt folosite amestecuri de chimicale care nu sunt bine cunoscute încă. Um, danke, zunächst mal äh, was Sie... Domnul Kramer, uh, mulțumesc, domnule director general, prin implementarea RIGI deja aveți uh, lucru uh, foarte mult în cărcă și înțeleg că în tot mandatul dumneavoastră de director general ECHA ați luat foarte în serios uh, opinia Parlamentului. În același timp, uh, vă mulțumim și pentru faptul că nu doar țineți cont de ce spune Parlamentul, dar și dați seama uh, în fața Parlamentului despre activitățile pe care le desfășurați. Am o întrebare concretă în legătură cu lista din anexa 4, despre care ați și vorbit în prezentarea noastră înțeleg că în această anexă această anexă este invocată de foarte multe companii care, care reclamă faptul că sunt incluse pe această listă de substanțe incriminate tot mai multe substanțe pe care, pentru care aceste companii încă nu găsesc alternative de exemplu, aleajele de crom, stronțiu, de exemplu, uh, și alte, uh, uh, alte amestecuri cu conținut de crom, oare nu creăm un, o, niște daune colaterale care, care nici pe termen lung nu vor, vor crea avantaje? Mai sunt și, de exemplu, substanțele anticorozive pe utilizate la avioane. Uh, deci și astea sunt uh, substanțe fără de care, practic, nu avem uh, posibilitatea de a realiza anumite propuse, produse. Uh, și atunci, întrebarea mea este cum se ajunge la decizia de a include sau nu a include anumite substanțe pe această listă există o deliberare între argumentele pro-contra de periclitarea mediului, de, de știu eu, urgența, oportunitatea acestor materiale în industrie, uh, înainte de a lua o decizie. Pentru că, de exemplu, substanțele acestea anticorozive care acum sunt pe listă aici, în Turcia sunt permise și acolo pot fi aplicate. Deci veți interzice pe viitor și pe viitor aceste substanțe în, în Europa? Nu cred că îi ajută foarte mult pe uh, in, producătorii, comercianții um, din Europa să, accept, să aștepte uh, aprobarea unor noi substanțe sau să se retehnologizeze în contextul interzicerii uh, unor substanțe. Uh, da? Deci uh, mă interesează care este scrupulozitatea și gradul de uh, cercetare premergător acestor decizii. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc. Eu am o întrebare foarte specifică. care nu e neapărat legată direct de activitatea agenției, ci de potențialul de poluare. Uh, după cum știți, în Marea Baltică sunt îngropate foarte multe arme chimice. Sunt foarte multe rămășiți acolo de pe urma celul de-al doilea război mondial. Iar acum, o parte a conductei Nord Stream e terminată, mai e și a doua parte între Kaliningrad și Oblost și în timpul lucrărilor ar putea fi atinse acele locuri unde sunt îngropate arme chimice. Întrebarea mea e dacă vom muta aceste arme chimice de acolo, am putea avea o problemă legată de poluarea chimică. Deci vreau să știu dacă ECA are experiențe legate de soluționarea unor astfel de probleme. V-ați mai confruntat cu așa ceva înainte? Deoarece, din câte înțeleg eu, nu ați fost neapărat foarte activi în a scăpa de armele chimice. Însă poluarea chimică ar intra clar Uh, în competențele dumneavoastră, nu? Așa mă gândesc eu. Deci ce puteți să-mi spuneți în legătură cu asta? Îmi cer scuze, acum trebuie să plec, să votez în altă comisie, însă vă rog să ne răspundeți la întrebare, deoarece foarte mulți oameni așteaptă un răspuns. Yeah, we already met earlier today in our... Da, ne-am întâlnit deja astăzi, spune domnul Schlitter. Am pus atunci multe întrebări, însă pentru consemnarea în procesul verbal. Știți, am vorbit despre acel raport ONG, ONG și despre conflictele de interes și despre acțiunile pe care le-ați întreprins. Și de asemenea, despre cum sunt mutate substanțele de pe uh, uh, o listă pe alta, deci în funcție de riscul lor. Uh, deci, de exemplu, pe lista pe 2015 la substanțe candidate, câte astfel de substanțe avem? Vă mulțumesc. Acum îi dăm cuvântul uh, colegului nostru. Mă scuzați, nu v-am văzut că ceru să răți cuvântul. Mulțumesc. Da, s-a spus astăzi ceva în legătură cu Marea Baltică. Avem într-adevăr acolo o problemă potențială, deoarece nu știm într-adevăr care este cantitatea de deșeuri chimice periculoase deversate în Marea Baltică. Nu știm uh, aceste cifre din partea Rusiei, însă știm de asemenea că de-a lungul timpului aceste substanțe sau arme ajung să fie corozionate. Deci ar trebui să știm exact care e cantitatea de substanțe, deoarece Marea Baltică e o mare închisă. Există două locuri care separă Marea Nordului și Marea Baltică, o strâmtoare, însă pe acolo nu trece prea multă apă, deci dacă am avea o problemă, am avea o mare catastrofă de mediu. În Polonia, de exemplu, anumiți pescari au fost arși Uh, atunci când au intrat în contact cu anumite produse care se aflau în mare. Deci ar trebui să ne interesăm imediat să vedem ce se întâmplă acolo. E o problemă gravă pentru care e nevoie de cooperare, dar și de curaj deoarece foarte adesea, atunci când sunt deversate substanțe în mare, mare nimeni nu-și asumă responsabilitatea. Asta se întâmpla cel puțin în timpul comunismului. Însă, în ceea ce privește statele riverane Mării Baltice, aici Uniunea Europeană ar trebui să intervină. Ca și colega mea, pun aceeași întrebare. Cum putem acționa? Deci aș vrea să știu dacă ați prevăzut acțiuni uh, în acest domeniu, deoarece avem acolo o bombă cu ceas, o adevărată bombă cu ceas pentru mediu. Vă mulțumesc foarte mult. Iată, ați primit un evantai larg de întrebări. Va trebui să vă luptați pe mai multe fronturi. Acum îi voi da colegul, cuvântul doamnei Anula Grus, o fostă colegă noastră din Parlament, care era membra comisiei noastre și pe care o cunoaștem foarte bine. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat aici. E o plăcere să văd multe chipuri cunoscute și e o plăcere să văd că lucrați cu aceeași intensitate pentru a proteja sănătatea și mediul înconjurător. Țin să vă mulțumesc și pentru faptul că m-ați însărcinat să fac parte din Consiliul de Administrație ECA. Eu am luat acest tren din mers, practic, cu colega mea, Cristina Rotel, și trebuie să vă spun că suntem uh, impresionate de munca făcută acolo, sub direcția, sub conducerea domnului Gert Dansert. 6 de persoane, 5 ani de muncă, 30.000 de substanțe care trebuie înregistrate, un sistem informatic foarte complex. Deci merită să uh, vă mulțumim pentru munca făcută. Aș vrea să subliniez și eu ce a spus directorul nostru și anume avem o problemă bugetară importantă și deci, în ciuda restricțiilor impuse în majoritatea statelor membre pentru administrația publică, e drept că trebuie să facem foarte multe lucruri dacă vrem să facem trecerea uh, la un adevărat control al biocidelor și al nanomaterialelor. Agenția are nevoie de sprijin pentru asta. Un alt subiect evocat și atunci când ați făcut dumneavoastră o vizită la ECA la sfârșitul lui august – și doamna Satuhasi s-a referit la asta. E vorba de așa numitul control de calitate a dosarelor, un control de conformitate a dosarelor. V-am spus, eu am luat trenul din mers, însă cred că poate că ar trebui să revizim acest lucru în legislație. Legislației ă, agenției se cere să controleze 5% din dosare. E bine, din câte am înțeles eu, calitatea dosarelor ar trebui verificată de autoritățile naționale. În perioada actuală e foarte greu să facem asta, multe dosare sunt incomplete, însă să știți, controlul nu e o operațiune doar binară, e vorba și de o declarație înscrisă acolo. Avem mii și mii de dosare și nu putem controla totul uh, doar din punct de vedere informatic. Deci dacă vrem un compliance check care să fie un control 100% pentru toate dosarele, e bine, pentru asta vom avea nevoie de un sistem informatic foarte <laughs> greoi. Deci e o problemă care vă îngrijorează și pe dumneavoastră, dar și uh, la agenție, ne îngrijorăm foarte mult. Există și un grup de lucru creat pentru a înțelege ce dificultăți întâmpină întreprinderile pentru a completa dosarele așa cum trebuie de la bun început. Deci trebuie să vedem ce anume ar trebui făcut. Iată ce am ținut să vă spun, niște elemente importante după părerea mea. Acum, dumneavoastră știți că noi acționăm în mod independent, deși eu mă simt influențată de cei 17 ani petrecuți în Parlamentul European. Trebuie să vă spun că există și anumite probleme pentru industrie, mai ales pentru IMM-uri. Deci noi am clădit un sistem foarte complex și complet. Imaginați-vă situația IMM-urilor. De exemplu, raportul privind siguranța chimică sau fișele privind datele de securitate ale produselor. Sunt niște dosare foarte lungi, uneori au chiar 300 de pagini, deci dați-vă seama cât de complex e sistemul pe care l-am creat noi. De aia zic eu că merită salutată munca făcută până acum, merită salutat uh, această agenție, merită să mulțumim personalului acestei agenții care a reușit uh, Uh, să facă din agenție o agenție internațională pentru substanțele chimice. Și instituțiile europene ar trebui să știe care e obiectivul nostru. Dacă vrem să avem o industrie, însă în același timp să ocrotim sănătatea și mediul, atunci Uniunea Europeană trebuie să fie într-adevăr un lider. Și de-aia eu vă încurajez să sprijiniți cât mai mult acest obiectiv pe care îl are agenția ECA. Vă mulțumesc acum în numele Comisiei. Uh, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi spune foarte multe. Voi reacționa doar la comentariile privind resursele. Aici e domeniul nostru de răspundere. Din păcate nu e nimeni aici de la DG Mediu Nu e nimeni aici să vă dea informații în legătură cu Marea Baltică. În ceea ce privește mm, regulamentul RICI, am avut un schimb de opinii cu ECA pentru a vedea cum putem revizui regulamentul. Noi înțelegem uh, dorința pe care o are agenția de a maximiza cât mai mult resursele, însă e clar că trebuie să avem un echilibru între ceea ce e necesar pentru industrie, dar și uh, textul la care a ajuns uh, Consiliul. Referitor la reducerile pentru IMM-uri, sunt de acord cu ce a spus domnul Dansert. Nu vă voi mai răpi din timp, deoarece cred că domnul Dansert are multe întrebări la care trebuie să răspundă. Dacă e timp, la sfârșit pot interveni din nou cu mare plăcere. Vă mulțumesc, domnule Dansert, aveți cuvântul. Hmm? Thank you, Chair. Um, I, I will start off with the... Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu întrebările pe care le-am primit din partea deputaților. Doamna Hasi, în primul rând, persoana noastră de legătură, care a fost îngrijorată în special de verificarea, de verificările de conformitate și condiționalitate, în ceea ce privește caracterul complet, am avut discuții ulterioare cu toți factorii implicați și cu Consiliul de Administrație cu privire la ce facem în acest sens și dacă uh, respectăm cerințele legii. Și cu toții am conchis că uh, este corect să verificăm doar anumite părți ale dosarului, să știm dacă ele sunt, dacă ele există, dar calitatea se verifică atunci când verificăm gradul de conformitate. Trebuie să luăm de asemenea în considerare de faptul că caracterul complet se verifică în mod automat. Avem mii de dosare, data limită se apropie foarte repede, deci trebuie să existe un proces automat trebuie să avem un nivel mai ridicat de predictibilitate cu privire la rezultatul acestor verificări. Și încercăm uh, să ne apropiem de un număr cât mai mare de dosare complete. Intenționăm în viitor să îmbunătățim verificările făcute în această privință în mod gradual. După cum am spus, moratoriul pentru următorul uh, termen de înregistrare intră în vigoare mâine și am uh, înghețat acest uh, instrument pentru următoarele șase luni. În ceea ce privește dosarele neconforme, sigur că și acolo învățăm făcând. Am examinat înainte toate dosarele din toate perspectivele și apoi uh, există scrisori de evaluare a calității. Uh, dar acum uh, începem să ne îndepărtăm de această procedură și ne axăm în primul rând pe conformitate, fiindcă trebuie să ai toate informațiile necesare cu privire la cerințe înainte să faci o evaluare completă a instrucțiunilor de siguranță. De aceea, Uh, ducem lucrurile mai departe cu conformitate țintită, ne axăm pe uh, cerințele de informare și apoi pe restul instrucțiunilor. Da, lucrurile vor fi uh, aplicate treptat și încercăm să începem cu dosarele care ar putea să aibă probleme, dar, care, dar când găsim dosare care în general nu sunt conforme și au o, o calitate proastă globală, avem niște decizii foarte dure și chiar uh, amenințăm cu acțiuni ulterioare împotriva celor companii. Da, din fericire vorbim despre zeci de dosare din miile de dosare pe care le avem. Deci partea aceasta care nu este conformă din niciun punct de privință este foarte mică. De asemenea, tendința este să uh, ne depărtăm de aceste scrisori și să introducem acele observații în decizia propriu-zisă. În ceea ce privește restricțiile, când spunem că avem 5 ani sau 6 ani de RICI, de fapt, avem doar 5 ani de funcționare propriu-zisă a RICI, iunie anul viitor. Asta o, și să, o, și să, o să și sărbătorim cu Parlamentul. Deocamdată există uh, patru noi restricții transmise Comisiei pe care acesta le uh, adoptă prin intermediul sistemului lor intern. Însă trebuie să înțelegem că există un proces care trebuie respectat. Comisia a adoptat mai multe restricții în anul trecut, restricții care proveneau din trecut. Deci există un timp necesar pentru adoptarea acestor um, restricții de către comisie, care se scurge începând um, de la momentul în care propunerea a fost formulată, să zicem, de statele membre. Deci e nevoie de destul de mult timp. Uh, colegul meu de aici a menționat alte restricții care vin din legislațiile anterioare și abia acum sunt adaptate dar am văzut uh, de curând și o serie de decizii finale în acest sens. Nu putem spune că asta se întâmplă din cauza că nu există voință de acțiune, legislația este strictă și noi trebuie să o respectăm. Ă, în sistemul nostru avem niște termene limită precise, concrete și când ne ajunge un dosar putem prezice în mare măsură când vom avea uh, avizul gata. Și apoi comisia, care nu are termen limită, trebuie să adopte decizia prin procedura de comitologie. Următorul punct. Uh, substituirea. Cum putem ajuta aici? Prin creșterea gradului de conștientizare putem ajuta cu privire la lista de substanțe, ca, substanțe candidate și prin stimularea companiilor să înceapă eforturile de substituire. Dar trebuie să înțelegem că vorbim aici despre o chestiune foarte tehnică, această înlocuire, această substituire, care se întâmplă la nivelul companiilor, unde există foarte. Uh, mare secret față de ce parte se schimbă cu ce parte, fiindcă sunt informații interne ale companiei pe care acestea doresc să le protejeze de concurență. Trebuie să înțelegem și acest lucru. Și important de subliniat ar fi și că Rich deja a stimulat foarte mult acest proces de înlocuire, fiindcă mai puțin de jumătate din CMR-urile uh, um, clasificate au fost înregistrate, ceea ce înseamnă că multe țări au respectat termenele de înregistrate și uh, le-au folosit pentru a intensifica substituirea mult mai repede decât uh, chiar am fi anticipat. În ceea ce privește informațiile și modul în care le putem folosi uh, pentru gestionarea RICI, acestea sunt uh, utilizate pentru activitatea autorităților publice. Deci ele trebuie să aibă acces la toate informațiile pe care le avem uh, și date confidențiale și autoritățile sunt cele care au inițiativa cu privire la gestionarea riscurilor împreună cu Comisia. De aceea, de acum au acces complet la sistem și noi le putem ajuta să folosească acele informații și să um, identifice punctele unde se impun gestionări suplimentare de riscuri. Companiile au început să facă de anul acesta și evaluarea ale substanțelor, deci din întreg dosarul iau o substanță și stabilesc dacă există lipsuri de informații, informații suplimentare necesare și de asemenea pot începe să analizeze dosarele pentru a vedea dacă e nevoie de o gestionare ulterioară a riscurilor. Prin urmare, aș zice că aici lucrurile merg destul de bine, dar sigur e important ca dosarele de înregistrare să aibă o bună calitate, astfel încât uh, autoritățile să își poată baza activitatea pe informații de calitate. Cea de-a treia întrebare, din păcate, n-am înțeles-o în totalitate, dar e o întrebare specifică și cred că ar fi mai bine să o discutăm după întâlnirea aceasta în bilateral. În ceea ce privește finanțarea, deja am spus că e important ca, pe de o parte, uh, finanțarea biocidelor să se facă în mod adecvat. Am și scris directorului general de la DigiMediu pentru a exprima preocupările pe acest subiect și să vedem dacă vom găsi o soluție în următoarele săptămâni. Dar sigur uh, că am nevoie de dumneavoastră pentru a ne asigura că întreg fondul de subvenții este aprobat pentru 2013, fiindcă orice reducere n-ar face decât să înrăutățească pregătirea uh, acestui nou pachet legislativ foarte important. Ați vorbit apoi domnule Leinen despre aspectul internațional și despre modul în care alte țări reacționează, în special SUA și China. Știm că aceste țări acum au activități pregătitoare cu privire la noi acte legislative, dar deocamdată rămâne de văzut cât de departe o să meargă în practică, fiindcă evident trebuie să se asigure că au sprijinul și aprobarea Parlamentului pentru această nouă legislație și, după cum știți, uh, planurile din Statele Unite pentru o nouă legislație pentru substanțe chimice au fost blocate acum doi ani și să vedem dacă a revenit apetitul în SUA pentru a duce mai departe această această legislație. Fiindcă Europa, sigur, își dorește ca și ei să aibă o legislație modernă care să permită schimb de date confidențiale. Putem uh, încheia un acord cu ei în acest sens și să începem să facem schimb de informații uh, și alte cunoștințe din acest domeniu care există pe celălalt mal al oceanului. Dar deocamdată nu putem face acest lucru, însă ne-am dorit foarte mult să se întâmple și rămâne de văzut uh, ce vor obține. Și în China există o nouă conducere și fără îndoială va exista presiune pentru o mai bună legislație care să ofere, sigur, și protecție pentru uh, piața lor, dar la un grad mai scăzut. India, de exemplu, Uh, este într-un proces consultativ pe acest domeniu, deci iată un subcontinent care va juca un rol important și care este conștient de capacitatea potențială a noi legislații. Există un element din RICI care se ocupă de toate aceste aspecte, dar este important pentru noi să putem uh, colabora nu doar cu autoritățile de aplicare a legii care se ocupă de uh, inspecțiile normale ale site-urilor de producție, ci și cu autoritățile vamale și aici trebuie să colaborăm cu Comisia pentru a ne asigura că autoritățile vamale uh, colaborează cu autoritățile legii și au abordări comune. În ceea ce privește această înlocuire, cred că am acoperit subiectul, iar în ceea ce privește fracturarea hidraulică, avem într-adevăr o chestiune problematică. Digimediu a cerut uh, JRC să analizeze această chestiune a fracturării, uh, încearcă să vadă ce informații relevante pot obține din dosarul primit, care să fie importante pentru acest procedeu, dar e vorba de utilizarea pe enorma unei anumite substanțe și nu există nicio cerință specifică cu privire la instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea în cantități mici ale substanței respective. Și de aceea o parte din informațiile relevante se poate pierde dacă vorbim despre această utilizare segmentată. Trebuie să găsim uh, uh, indicatori de descriere mai detaliată a utilizării acestor substanțe ca să putem uh, să reglementăm utilizarea ei. Deci asta face parte din activitatea noastră viitoare. În ceea ce privește anexa 14, companiile se plâng de exemplu, cele care produc cromați și au nevoie pentru tratamentul de suprafață și până la urmă asta se regăsește și la producția de avioane, de exemplu. Eu zic că în mare parte vorbim de o neînțelegere și o reacție exagerată uh, cu privire la ce se întâmplă în procesul de autorizare. Rolul acestui proces este stimularea substituirii. Deci companiile nu trebuie să se teamă că aici vom avea o interdicție totală. Nu ăsta e scopul autorizării, să punem o interdicție totală. Rolul este să stimulăm substituirea acolo unde această înlocuire nu se produce încă. Și uh, Industria trebuie să coordoneze activitatea de cercetare cu existența procesului de autorizare. În acest proces există și o limită de timp și, prin urmare, se cere și o perioadă de revizuire. E adevărat, dar cred că e o exagerare, o reacție exagerată și cred că ar trebui să nu existe chiar așa o teamă față de uh, procesul de autorizare. Există un termen limită care intră în vigoare anul viitor și o să vedeți că avem mai puține cereri, fiindcă până la urmă industria dorește un calendar de timp care să le permită să înlocuiască înainte de termenul limită, termenul limită pentru a fi nevoie de autorizație. Deci cred că solicitările, cererile vor fi mult mai reduse decât anticipat, a fost anticipat. Apoi, întrebările acelea cu privire la armele chimice și alți poluanți în Marea Baltică. Așa cum a spus domnule președinte, nu suntem noi cei responsabili de asta. Ne asigurăm că substanțele sunt uh, clasificate în mod corect, asta facem noi. dacă au efecte negative asupra apei și sistemelor de apă, atunci uh, legislația din domeniul apei este cea care intră în acțiune. Munca noastră se oprește aici. Domnul Schlöte a vorbit despre importanța conflictelor de interese facem eforturi pentru a ne asigura că nu uh, există nici măcar o percepție a unui conflict de interese prin gestionarea tuturor declarațiilor și prin garantarea faptului că experții care participă în grupurile noastre își declară orice interese care pot proveni din uh, activitatea lor anterioară. În ceea ce privește lista de uh, substanțe candidate, pentru noi este foarte important ca acestea să treacă foarte repede de pe lista aceasta de substanțe candidate pe lista pentru autorizare. Din păcate, responsabilitatea nu este a noastră, noi putem doar să facem uh, recomandări în acest sens și apoi comisia este cea care acționează și aici intervine lobby-ul industriei cromului și altor industrii care uh, se opun uh, introducerii pe lista de substanțe autorizate și asta este destul de păcat. Câte candidați, câți candidați o să avem pe listă în următorii trei ani? Cred că e foarte greu să stabilești o cifră aici am vrea să avem cifrele corecte și care să fie uh, includă substanțele care chiar contează și a căror control ar contribui la îmbunătățirea vieții cetățenilor. Vrem să ne alăturăm uh, Comisiei statelor membre și ori de câte ori uh, examinăm dosare care știm că acoperă substanțe posibil periculoase să putem acționa, să informăm și apoi statele membre sunt cele care hotărăsc dacă asta este calea de urmat. Poate nu pot trece direct la o restricție sau la o altă măsură, dar pot folosi ceva pentru corectarea utilizării acestor substanțe. Doamna Labarus, uh, sprijin pentru activitatea noastră, vă mulțumim. Faceți parte deja din Consiliul de Administrație, discutăm în mod trimestrial. Într-adevăr, avem multe de făcut, facem eforturi pentru a ne asigura că toate aceste planuri sunt puse în aplicare în ciuda problemelor de resurse cu care ne confruntăm. Uh, obiectivele noastre vor continuă să rămână ambițioase. E important, sigur, că dacă există o verificare de conformitate limitată la 5%, să înțelegem că ar putea da naștere la probleme. Dacă asta duce la o problemă cu calitatea dosarelor. Dar oricum, împreună cu Comisia încercăm să găsim o soluție pentru a ne asigura că personalul științific care se ocupă de evaluare rămâne așa cum este și se poate ocupa de ce este prevăzut în legislație. De asta avem discuții pentru a ne asigura că putem garanta acest lucru printr-o finanțare mixtă din surse private și publice. De asemenea, ați spus că trebuie să facem eforturi pentru a ajuta companiile la elaborarea acestor rapoarte de siguranță și informații. Da, avem și acest plan, dar e important ca și industria să facă eforturi să avanseze, să-și creeze propriile uh, fișe de informații de securitate. Noi i-am ajutat în parte, dar Acum, uh, aceste standarde trebuie să fie convenite la nivelul industriei pentru fișele informative de siguranță și apoi trebuie să fie conectate cu sistemele noastre. Am comunicat cu industria pentru a ne asigura că asta rămâne o prioritate, fiindcă uh, după termenul de înregistrare apar termenele pentru elaborarea acestor fișe de informații de siguranță. Sper că țin uh, ca în vedere acest lucru în activitatea lor. În ceea ce privește partea internațională am vorbit deja, deci, domnule președinte, cred că am acoperit toate întrebările adresate. Mulțumim foarte mult, domnule Danset, pentru dezbatere, pentru răspunsul la multele, multiple întrebări. Ați auzit, uh, s-au exprimat mai multe dorințe, dolianțe și una dintre acestea tocmai, tocmai le împliniți uh, prin prezența dumneavoastră. Uh, sigur că și noi trebuie să ne asumăm sarcina ca în negocierile cu Consiliul să ținem și noi cont de dorințele dumneavoastră, să inițiem poate lucruri noi, să, obținem uh, să obținem uh, un succes uh, în negocieri. Sigur că nu va fi o luptă ușoară, dar să nu uităm că și protecția mediului costă bani și banii pentru protecția mediului trebuie puși la dispoziție. Dacă am decis împreună până acum finanțarea Uh, ECHA împreună cu Consiliul, atunci și pe viitor trebuie să o facem tot așa, pentru ca lucrurile să meargă așa cum trebuie la ECHA. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și nu pot decât să vă spun că suntem mândri de agenția noastră, pentru că uh, am impresia că și convingerea chiar că aici se creează o valoare adăugată pentru toți cei 500 de milioane de cetățeni europeni și am auzit că, uh, că pe viitor veți face, va trebui chiar să faceți mult mai mult decât până acum. Deci, uh, drumul nostru este, uh, nu este lipsit de obstacole, e destul de pieptiș, uh, de străbătut, dar um, avem încrederea că totul va fi bine. Mulțumim Mulțumim foarte mult și pentru prezența eh, persoanei de contact a Parlamentului, fostă colegă de-a noastră la această dezbatere. Cu aceasta închid dezbaterea și eh, vă salut, urându-vă în drum bun. So, willkommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 20, activitățile STOA privind Comisia MV, și anume proiectul Gestionarea durabilă a resurselor naturale. Mai întâi dau cuvântul eh, colegul nostru care va face o prezentare introductivă și după aceea vom invita și niște oaspeți uh, la uh, cuvânt. Cioaba, ai cuvântul. Dank, dear colleagues. Mulțumesc, dragi colegi, ca inițiator și supraveghetor al proiectului STOA privind gestionarea apei, trebuie să vă spun că uh, sunt foarte recunoscător Comisiei pentru că discutăm studiul interimar în legătură cu gestionarea apei. Când la STOA, la grupul de lucru STOA, am propus să începem un proiect privind eficiența gestionării apei, am avut impresia și am în continuare impresia că acesta este domeniul cel mai puțin uh, dezvoltat din eficiența resurselor și în ochii populației. Risipa de apă potabilă nu e atât de gravă ca risipa de energie sau de alte resurse. În acest studiu to me, uh, solving Încercăm să soluționăm și să propunem niște soluții pentru Uniunea Europeană. În momentul de față nu avem o criză a apei potabile, însă există o penurie clară în țările Mediteranei și în uh, Europa Centrală, chiar în regiunea din care face parte Ungaria, Europa Centrală, unde problema e gravă. 10% din populația europeană e afectată de lipsa de apă. Și în acest studiu am făcut o propunere concretă autorilor. Nu să descrie doar actuala situație, ci să ne indice ce ar trebui să facem, noi, membrii Parlamentului European, în acest domeniu. În primul rând, ar trebui să urmăm exemplele de bune practici din Europa. Vreau să citesc două exemple. Unul din Baden-Württemberg, unde dacă un agricultor garantează că apa nu va conține peste 15 mg de nitrați, primește 200 de euro la hectar, la hectar, mă scuzați. Deci e foarte interesant ce face acest land Baden-Württemberg. Practic, el plătește pentru a avea acest bun public, o apă curată. Și există și un alt exemplu din sfera privată, din Franța. Faimoasa companie de îmbuteliere a apei Vitel are un sistem similar. Au încheiat contracte pe termen lung cu agricultori, oferă un sprijin de 200 de euro la hectar și o sumă forfetară la început 150.000 de euro pentru a operi, acoperi, mă scuzați, costurile inițiale de investiții pentru îmbunătățirea tehnicilor de gestionare a apei. Deci eu cred că ar trebui să facem acest lucru și în alte părți. În al doilea rând, modernizarea. Nu doar în agricultură, ci în general în sistemul uh, apei risipa apei e o problemă mare. În Londra, de exemplu, un reprezentant a unei companii israeliene mi-a spus că înainte de modernizarea sistemului urban, 30% din apă era risipită din cauza unor probleme tehnologice. O a treia chestiune reutilizarea, reciclarea apei în Europa. Nivelul de reciclare e foarte redus dacă ne comparăm cu Israelul, de exemplu. 8% e media, Spania mai mult, 25%, însă majoritatea statelor au un nivel mult mai redus de reciclare. Deși aici avem multe de făcut. Un al treilea element se referă la stimulente. În ceea ce privește irigațiile, apa pentru irigații, în ceea ce privește utilizarea acestei ape, stabilirea prețului nu se face în funcție de volum. Deci, practic, agricultorii n-au niciun interes să economisească apa potabilă. Ceea ce e mai important, care e concluzia cea mai importantă din acest studiu interimar? În ceea ce privește regulamentele Uniunii Europene, nu există standarde comune, nu există un cadru legislativ comun privitor la problemele legate de folosirea apei uh, pentru irigații nu se vorbește de nivelul de tratamente și acesta este un obstacol major la nivel european. Și de aceea eu cred că în acest domeniu ar trebui să inițiem ceva la nivel european. Deoarece reciclarea pe de o parte și reutilizarea pe de altă parte, combinate cu niște standarde comune în acest domeniu, reprezintă niște aspecte foarte importante. Și în ultimul rând, mă bucur că în cadrul reformei PAC, ecologizarea joacă un rol atât de important. Și la cel de-al doilea pilon vor exista fonduri pentru modernizarea sistemelor de irigații. Mă bucur că există acest lucru. Eu am făcut și un amendament, deoarece uh, exista o oarecare discriminare la adresa fostelor state membre și au făcut un amendament prin care am arătat că toate statele membre vechi și noi au aceeași șansă acum de a folosi aceste fonduri pentru a-și moderniza sistemele de irigare. Vă mulțumesc foarte mult! Acum, oaspeții noștri, întâi, doamna Sandra Berman de la Biointelligence Services. Um, indeed, I'm... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, într-adevăr, vă voi prezenta azi rezultatele interimare uh, ale unui studiu pe care l-am uh, l-a comandat STOA cu o atenție specială dreptată pe problema apei și agriculturii și pe care o prezintă împreună cu colega mea, Iana Paiatova, și cu alți parteneri, cu partenerii de la Ecologic. Uh, proiectul nostru se concentrează pe gestionarea apelor ca o resursă naturală. Așa cum a spus-o și domnul Tabaidi, apa este o resursă foarte importantă pentru omenire. În același timp, uh, Eh, sigur, eh, gestionarea apei are implicații și pentru agricultura europeană. Există foarte multe conexiuni între cele două domenii, pentru că apa este o resursă eh, esențială pentru agricultură, dar și agricultura are un impact asupra apei, atât un impact pozitiv cât și un impact negativ. Ehm, obiectivele noastre în ce privește gestionarea apei. Sigur, am identificat rolul cercetării, tehnici, tehnologiilor și eh, bunelor practici în utilizarea eficientă a apei. Am analizat eh, beneficii colaterale și așa numite trade-off-uri cu eh, impact, interacțiuni cu solul, aerul și biodiversitatea și am examinat oportunitatea și necesitatea eventualelor programe de sprijin pe viitor, inclusiv în cadrul cadrul eh, PAC. În ce privește agricultura, obiectivele noastre eh, vizează opțiunile pentru gestionarea solului, eh, iar în contextul modificărilor climatice am investigat diferitele investigăm diferitele mm, opțiuni pentru sol. Sigur că ne interesează și mediul în care se desfășoară agricultura în general. În ce privește utilizarea apei în Uniunea Europeană, um, iată care sunt principalele provocări în Europa. Diagrama ne arată că majoritatea apei este utilizată pentru producerea de energie. Sigur că um, uh, consumul uh, uh, este um, este diferit calculat atunci când consumul apei se folosește pentru răcirea unor uh, furnale sau terminale. Și o parte importantă uh, este folosită în agricultură, evident. Peste 80% din apă în Spania este folosită pentru irigație. Deci există și distribuții diferite ale diferitelor uh, aplicații. în țările din jurul Mediteranei, dar nu numai, uh, apa este deja o uh, problemă uh, și în Europa Centrală, dar și în regatul, sud-vestul, sau de, sud-estul Regatului Unit, apa a devenit deja o problemă. Dar trebuie să ținem cont și la gestionarea apei și de alte state membre atunci când folosim apa pentru energie. Eh, sigur, când folosește apă, folosește energia pentru pomparea apei, pentru prelucrarea apei, pentru consumul, integrarea apei în diferite produse, eh, cum ar fi cele alimentare. Sunt patru uh, provocări mari uh, care rezultă din agricultura uh, bazată pe consumul de apă. Odată, disponibilitatea apei. În sectorul agricol, uh, apa este folosită pentru uh, irigație, dar și pentru uh, creșterea animalelor, pentru procesarea produselor uh, fermiere și agricole. Apoi, problema este și una calității uh, și respectiv poluării apei trebuie să ne adresăm uh, și uh, cursurilor de apă în diferitele bazine hidrografice și, uh, nu în ultimul rând, funcționalitatea solului, solului care are interacțiuni cu apa din cauza ratei de infiltrare a apei în sol, din cauza poluării apei, sedimentării prin intermediul apei anumitor substanțe în sol. Acum uh, să trecem la rezultate interimare mai detaliate pe tema apei. Mai întâi am, uh, am făcut un inventar al uh, inițiativele de cercetare cu privire la apă în Uniunea Europeană. Există uh, o concentrare foarte mare pe problema irigației, uh, sistemului de irigare cu apă. Uh, am încercat să înțelegem mai bine care sunt uh, nevoile de apă în agricultură prin intermediul acestora. De asigur, uh, sigur, uh, am investigat și cooperarea atât în plan orizontal cât și în plan vertical între diferiții utilizatori de apă de la nivel local, din nivelul bazinelor hidrografice și până la nivelul Uniunii Europene. Există și cercetări în ce privește instrumentele de politică economică și uh, am investigat și uh, modelele de gestionare uh, a apei în mediul urban și rural. Există uh, o lacună încă destul de mare în investigarea uh, lanțului uh, trofic pe care apa îl uh, parcurge în uh, mediu dar au fost identificate deja uh, eforturi de a sprijini utilizarea uh, durabilă a apei. Prioritățile de cercetare uh, vizează în primul rând disponibilitatea apei, calitatea apei și funcționalitatea solului. În ce privește tehnologiile disponibile, prima constatare este că există foarte multe opțiuni pentru utilizarea eficientă a apei existente în Uniunea Europeană. Eh, sigur că pentru fiecare tehnologie există avantaje, dezavantaje, eh, adaptabilitate mai mare sau mai mică pentru diferite sisteme de agricultură sau pentru diferite eh, bazine hidrografice. Aceste opțiuni trebuie categorizate. Am stabilit șapte categorii, de exemplu, monitorizarea consumului de apă sau volumetrizarea, elaborarea de standarde, poate ați auzit de așa numitul Water Blueprint, Uh, uh, spre care conține specificări uh, foarte clar în legătură cu apa, apoi tehnologii care sunt menite să reducă pierderile de apă, irigațiile de mare precizie, crearea de rezervoare pentru stocare, respectiv reepurarea apei, Uh, alegerea culturilor agricole uh, cele mai eficiente sub raportul consumului de apă și așa mai departe. Tehnologiile care au fost investigate au fost programarea uh, irigației, gestionarea apei reziduale și creșterea eficienței utilizării apei. Bunele practici în domeniul politicilor de sector vizează uh, utilizarea uh, și gestionarea apei în regiuni agricole, rurale și urbane, dar și reutilizarea apei proaspete este o chestiune de uh, actualitate. Important este că toate politicile trebuie să fie menite să rezulte, să se materializeze în acțiuni implementate în teren. Și trebuie să existe și o abordare strategică prin care să ne asigurăm că am ținut cont de toți factorii de determinanți atunci când am definit o politică de sector. Mulțumim foarte mult, uh, doamna Berman, pentru această prezentare și pentru explicațiile primite. Și acum mă rog pe doamna Polovcova, uh, reprezentanta Institutului European pentru Politici Europene de Mediu, să uh, își facă prezentarea. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Voi continua prezentarea începută de colega mea interfața dintre gestiunea apei și agricultură. Aici avem două domenii de cercetare clare. Avem și alte probleme legate de gestionarea solului. Aici opțiunile de gestionare uh, pot fi benefice atât pentru apă cât și pentru sol. Dacă implementăm așa cum trebuie, măsurile de gestionare a solului pot uh, aduce beneficii importante se menține și se consolidează funcționalitatea solului și capacitatea acestea de a furniza servicii de ecosistem, cum ar fi uh, reținerea apei, retenția apei pe termen lung. Astfel, agricultura, de asemenea, poate fi ajutată să se adapteze la schimbarea climatică. În același timp, uh, solurile pot uh, acționa uh, drepuțuri de carbon. E un lucru bine cunoscut de noi, însă nu e suficient de mult spus că în ultimele decenii mari părți din solurile europene au devenit surse de emisii, practic. Asta din cauza folosirii de îngrășăminte, a drenării, a mineralizării, turbărilor, de exemplu, sau din cauza influențelor climatice. Deci există un potențial considerabil dacă folosim o bună gestionare a solului. Deci astfel am putea reduce emisiile pe de o parte și am putea menține și îmbunătăți puțurile de carbon acolo unde acestea există. Cum poate fi făcut acest lucru? Opțiunile legate de gestionarea solului sunt multiple și e important să ne dăm seama că pentru a gospodării solul la bine, e important să avem uh, în vizor anumite obiective, cum ar fi disponibilitatea apei prin intermediul gestionării solului. Asta se poate face printr-o o optimizare a speciilor cultivate, a recoltelor, trebuie crescut nivelul de reținere, de retenție a apei prin arat sau prin uh, Există și alte uh, posibilități legate de uh, gestionarea solului. Am analizat de asemenea o paletă întreagă de astfel de opțiuni am identificat cam 15. Și lista e foarte lungă, o puteți găsi la sfârșitul raportului interimar. Începem cu măsuri simple, cum ar fi zonele tampon sau acoperirea uh, cu vegetație sau opțiuni precum ar fi reducerea aratului, uh, gestionarea recoltelor, alte chestiuni cum ar fi menținerea sau restaurarea zonelor uh, umede, a pășunilor. Am analizat diferitele opțiuni și o vom face și mai bine în următoarea fază. Și ajung astfel la cea a doua parte a studiului nostru. E vorba de agricultură și de PAC. Am făcut eforturi mari pentru a identifica și evalua diferitele tendințe legate de apă și care afectează agricultura sau care sunt uh, produse de agricultură. Nu mă voi referi la aceste lucruri aici. Sunteți conștienți de problema disponibilității apei la care s-a referit și domnul Tabaidi, poluarea difuză din cauza pesticidelor și îngrășămintelor, probleme legate de gestionarea uh, Uh, râurilor și râurilor sau probleme legate de gestionarea solului. În raportul interimar aveți foarte multe astfel de detalii. Acum mă voi referi la analizarea măsurilor întreprinse în cadrul PAC. Aici există o serie întreagă de măsuri ce pot fi folosite spre binele apei, atât la pilonul 1 cât și 2. Printre acestea, ecocondiționalitatea și măsurile agricole și de mediu, care sunt foarte importante. Însă există și o serie de alte măsuri ce pot fi folosite în scopuri diferite și la acesta mă voi referi. Trebuie să știți că nu știm clar ce se întâmplă cu fondurile de la pilonul 2 privind uh, apa. Și asta din modul în care sunt structurate cerințele de raportare. E greu să știm exact ce cifre sunt alocate. Exact pentru mediu. E important de asemenea să știți că există chestiuni legate și de eficiența tuturor acestor măsuri la pilonul 1 și 2. Aș vrea acum să mă concentrez puțin pe măsuri agro medioambientală. Aici e vorba de elaborarea unei gestiuni a solului în funcție de nevoile specifice. Și nevoile de apă pot fi diferite de la un stat la altul, de la o regiune la alta. De aceea e foarte important să elaborăm niște măsuri care țintesc nevoile specifice. Între 2007 și 2013 am analizat următoarele măsuri de gestionare legată de calitatea apei, legată de disponibilitatea apei. Și există și niște acțiuni transversale foarte importante care includ probleme de guvernanță pe care le voi menționa puțin mai încolo. Acum, principala întrebare e următoarea. Nu doar cum au fost folosite aceste măsuri de către statele membre, ci cât de eficient au fost, eficace au fost. Am uh, adunat exemple numeroase de scheme concrete, promițătoare în statele membre. Și le-am categorizat, categorisit uh, în funcție de beneficiile create. Este dovezi clare că avem de câștigat dacă reducem uh, îngrășămintele și pesticidele folosite pe pământul arabil trebuie să existe niște stimulente financiare, însă e greu să, să măsurăm impactul direct asupra apei, așa cum arată și Curtea de Conturi în raportul de anul trecut. De asemenea, este dovezi limitate în legătură cu beneficiile concrete asupra apei. Asta din cauza faptului că nu avem date uh, suficiente în legătură cu condițiile de bază, de asemenea, deoarece pentru a vedea o îmbunătățire a calității apei, e nevoie de mulți ani. Deci nu există foarte multe studii care pot, practic, evalua îmbunătățirile clare. Un exemplu însă de uh, problemă. Se oferă, de exemplu, stimulente pentru a reduce numărul de animale și pentru a reduce eroziunea solului. Deci, de multe ori, astfel de plăți uh, se dau fără să existe o legătură clară cu un nivel de amenințare uh, legat de existența acestei probleme. Pe lângă măsurile de mediu și agricole care ar putea acoperi plățile pentru diferite feluri de gestionare a solului, Există și investiții uh, de capital la pilonul 2 legate de infrastructură. Între 2007 și 2013 au fost măsuri legate de îmbunătățirea infrastructurii, investiții non-productive și legate de modernizarea agriculturii. Sunt măsuri care sunt menținute și în uh, propunerea viitoare, însă aceste măsuri au ca scop o mai bună disponibilitate a apei, de exemplu. și acest obiectiv poate fi atins prin măsuri care au ca scop o reutilizare a apei. De exemplu, adunarea, uh, culegerea, um, colectarea, mă scuzați, uh, apei de ploaie, de exemplu, în um, exploatațiile agricole. De exemplu, alte măsuri legate de bazine, privind modernizările și privind drenarea. Însă rămân însă probleme uh, importante din punct de vedere al mediului ne punem întrebări în legătură cu acest fel de investiții. Practic nu există nici o dovadă care să arate că investițiile făcute uh, în irigație au dus la economisirea de apă. Deci pur și simplu nu știm dacă s-a întâmplat acest lucru. Referitor la drenare, mulți dintre cei care înțeleg efectele drenării asupra peisajelor europene și efectele asupra biodiversității solului și apei, își dau seama că există riscuri considerabile atunci când drenezi un teren. Și nu avem nici aici probe, dovezi clare în legătură cu rezultatul unor astfel de investiții. Deci, dovezile, probele lipsesc. În următoarele etape vom face niște evaluări mai detaliate Vom analiza diferitele opțiuni politice prezentate de STOA și vom analiza și acel blueprint din partea comisiei. Raportul final va, trebui, va fi publicat la sfârșitul lunii mai 2013. Vă mulțumesc. Colegii Tatarela doresc să intervină și... În primul rând, colegul Tatarela, după care un alt coleg. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ați pus pe ordinea de zi aceste două proiecte STOA, fiindcă astfel am ocazia să pun o întrebare metodologică. Am avut astăzi un mic eșantion din munca uh, excelentă și utilă pe care o face STOA. Problema noastră e cum să ne asigurăm că activitatea STOA devine și mai utilă. Adesea, impresia mea este că activitatea STOA are scopul să se servească doar pe sine. Cu excepția câtorva cazuri, cum e cel de azi, nu există o relație de instrumentalitate între cercetările STOA și activitatea comisiilor, în special comisia noastră. Trebuie să încercăm să găsim modalitatea prin care, având în vedere că în mod zilnic ne confruntăm cu probleme tehnice specifice, față de care adesea trebuie să recunoaștem că nu avem cunoștințe suficiente. Și prin urmare, adesea riscăm să fim victimele unor lobiști care ne trag fie de o mânecă, fie de alta. Stoa ca grup al acestui Parlament cu um, cercetătorii și alte instituții pe care le are la dispoziție, ar putea să ne ofere o poziție mai obiectivă, să zicem, față de poziția subiectivă a lobiștilor. Prin urmare, încercarea noastră în momentul de față trebuie să fie să colaborăm mai bine în calitate de comisie cu STOA, eu, la STOA, nu mă reprezint nici pe mine, nici grupul meu politic, ci Comisia de Mediu. Și atunci prezint în partea președintelui o problemă și o misiune. Președinția trebuie să reamintească în cadrul comisiilor, în cadrul comisiei noastre, subiectele cele mai importante pentru care această comisie poate cere STOA să se implice cu proiecte, studii, ateliere de lucru și să organizeze o serie de inițiative. Am organizat cu STOA niște inițiative la nivel uh, înalt, să spunem, ateliere de lucru uh, la care au participat uh, persoane de renume în domeniu. Și e foarte trist să vedem că în astfel de ocazii prezența parlamentarilor e foarte scăzută. E ca și cum uh, cineva ar face multe eforturi și nimeni nu s-ar bucura de ele. Cred că trebuie să îmbunătățim lucrurile aici. Vielen Dank, Herr Tatarella. Vittorio Prodi, abschließend. Și acum în încheiere, domnul Vittorio Prodi. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a interveni. Mă alătur intervenției colegului Tatarela, pe care vreau să o și continu. Pentru că eu reprezint Comisia Envy față de STOA. Prin urmare, pot să spun că sunt responsabil de anumite proiecte care au fost derulate tocmai pentru a încerca să depășim lipsurile care au reieșit în uh, discuțiile pe care le-am avut, chiar și în cele de astăzi. Vorbim aici despre tehnologiile și de opțiunile pe care trebuie să le analizăm pentru a aproviziona 10 milioane, miliarde de persoane. De curând a fost făcut un studiu cu privire la acea nanosecuritate și anume probleme de toxicologie care au legătură în special cu acele nanoparticule care inițial se găsesc în suspensie, în aer și sunt de dimensiuni foarte mici, nanometrice. Alte probleme pe care noile tehnologii le ridică și din punct de vedere etic și anume posibilitatea de a interveni la nivelul genomului uman. și alte studii care au fost menționate aici ca uh, Making Part of Life Human Enhancement, care sunt uh, extrem de importante. Prin urmare, părerea mea este că STOA ar putea să reprezinte un instrument uh, extrem de important de care Parlamentul dispune. De altfel, știți cu toții că președintele Barroso are un consilier științific. Noi am avut o întâlnire, o odiere cu acest consilier, cu o doamnă, fiindcă de o doamnă vorbim, o doamnă profesor, și STOA este interlocutorul uh, uh, consilierului științific al președintelui Comisiei în Parlament, omologul său. Și prin urmare, ce vreau să vă spun este că Vă stau la dispoziție pentru orice discuție pe care am putea o avea pe acest uh, schimb de idei. Vreau să mă refer și la acest uh, ultim studiu pe care l-am auzit prezentat cu privire la apă. Cred că trebuie să fim foarte atenți cu privire la adaptările la schimbările climatice. Apele reprezintă un punct central în acest proces de adaptare și vorbim despre o problemă a întreținerii teritoriului care să poată păstra apa acolo unde cade, pentru că există acum ploi mai scurte, dar mai intense și apa trebuie să poată rămâne în sol acolo unde cade cât mai mult posibil, ca să nu mai avem o erodare a solului, ca să avem o alimentare a pânzei freatice Uh, asta trebuie să fie uh, o parte importantă, un, un, um, veriga importantă în sistemul de gestionare a apei. Și aș vrea să vă zic de asemenea că trebuie să uh, contribuim și la evitarea scurgerilor. Apa trebuie abordată ca un sistem, adică nu trebuie să ne preocupe doar chestiunea aceasta generică a apei că apa până la urmă poate să fie un lucru foarte bun. De exemplu, pot să vă reamintesc chestiunea fosforului. Ne confruntăm cu posibilitatea unei penurii de fosfor cam în vreo 50 de ani. Fosforul se folosește în agricultură, ba chiar excesiv, și apoi îl lăsăm să se scurgă, să dispară. Deci, apa E foarte important să fie gestionată în zonele urbane și să fie ajutată uh, și să fie folosită pentru a recupera partea organică care poate să fie uh, exploatată pe de o parte în scopuri energetice și pe de altă parte trebuie să nu uităm că apa conține o serie de elemente, o serie de componente care pot fi folosite în agricultură și deci trebuie să fie conservate vorbim despre tratarea apei din rețelele urbane, dar care trebuie să fie împărțită în mai multe diviziuni. Mă refer aici în special la uh, apa meteorică. Aceasta poate să fie folosită, apa de ploaie, odată ce este curățată, tratată, poate fi, fi folosită pentru o reinjectare pozitivă a apei în pânza freatică. pentru că uh, există fenomene de locuire care sunt extrem de importante și care, uh, dacă nu sunt bine controlate, pot să dea naștere la mari probleme. Acest studiu trebuie să fie privit dintr-o perspectivă sistemică. Trebuie să vedem ce poate oferi apa, ce poate garanta apa, reamintindu-vă încă o dată, de exemplu, în Hamburg, în Germania, într-un cartier se face un proiect uh, test. Uh, apa neagră, curentul de apă neagră, adică acolo unde se conține cea mai mare parte de materie organică, care materie poate să fie purif- eliminată, tratată și apoi materia organică obținută poate să fie folosită pentru generarea de energie și restul elementelor care rămân în urma tratamentului pot fi și ele reintroduse în circuit. Acest studiu ar trebui să conțină, prin urmare, și ideea acestui sistem adaptarea la schimbările climatice și uh, gestionarea terenurilor pe de altă parte, și problema de recuperare a materialelor pentru care există pericolul unei penurii. Și asta zic eu că ar fi o, o posibilă propunere pe care să ne axăm, pentru că evident nu ne putem permite să pierdem nimic. Mulțumim foarte mult uh, lui Vittorio Prodi. Dar se cuvine să mulțumim și cercetătorilor externi care au venit în mijlocul nostru să ne prezinte rezultatele cercetătorilor lor. Domnul Prodi și Tarabela ne-au uh, arătat uh, opțiunile lor privind uh, o mai bună interconectare între Envi și STOA, cum am putea să exploatăm mai bine activitățile STOA în, activ- în munca noastră de zi cu zi. Și rog uh, pe aceia care mai reprezintă în sală marile grupuri politice să formuleze uh, propuneri pentru, uh, pe care să le discutăm la ședința coordonatorilor ca să vedem cum putem face ca într-adevăr munca noastră să fie constant îmbogățită de STUA, pentru că, iată, uh, aici avem la dispoziție o sursă de informații, uh, o sursă importantă de, de, de competențe pe care deocamdată se pare că o irosim. Okay. Dacă nu mă înșel, uh, am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri. Eu am suprimat deja trei înscrieri la cuvânt, spune președintele. Da, doamnă, dar dacă vă dau cuvântul, trebuie să dau cuvântul celor pe care a trebuit să ignor până la urmă. Deci eu, eu vă propun că Linda McEwen este coordonatoare și, și să îi transmiteți dumneai propunerile noastre. Vă mulțumesc dez, pentru dezbatere, vă mulțumesc pentru prezentare și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi pentru care îi dau cuvântul exclusiv doamnei Linda McEwen pentru că aici este vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns oral numărul 2012 pe 08, adresată de doamna Linda McEwen, referitoare la directiva privind calitatea aerului și în special a dioxidului de azot conținut în aer. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Există foarte bune rapoarte și în uh, biblioteca Parlamentului, dar până la urmă nu duc la nimic și cred că uh, avem un raport, spunem, uh, trebuie să spunem raportorilor care se ocupă de un subiect, raportorilor din umbră, dacă vrem să se ajungă la ceva. Și asta înseamnă să fii proactiv. Am discutat și cu departamentul de cercetare și cu ei este aceeași situație. Le-am spus, dar nu vă temeți să contactați deputații direct pentru a le transmite rapoarte sau rezultate ale studiilor de cercetare. Întrebarea din această dimineață uh, se referă la calitatea aerului. De regulă, comisia intervine prima. Știm că uh, în comisie s-a făcut o analiză cu privire la modul în care um, statele membre îndeplinesc obiectivele legate de calitatea aerului și știu că există state membre, orașe din state membre care fac eforturi să atingă acele ținte. Și întrebarea este de ce? Oare pentru că acestea nu pun uh, în aplicare legea cum trebuie, nu stabilesc ținte obiective sau oare e cum ne spun consiliile și autoritățile locale că nereușita în ceea ce privește vehiculele și standardele tehnice este de fapt adevărata problemă și că cei de la consiliile orășenești n-au ce să facă dacă există un număr mare de vehicule diesel și noi încurajăm oamenii să folosească vehicule pe bază de motorină. Deci, întrebarea este unde a ajuns Comisia cu această analiză a conformării la prevederilor, prevederile directivei. Înțeleg că există o revizuire care trebuie făcută anul viitor cu privire la calitatea aerului și am vrea să știm când va fi făcută și mai ales ă, ce veți lua din această analiză pentru a introduce în noua legislație. O să propuneți noi standarde, de exemplu? Mulțumesc. Acum dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you. Good morning, Mr. President, honorable members. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mulțumesc, doamna McEwen. Uh, vă mulțumesc pentru întrebarea uh, adresată. Sunt director al unității cu privire la poluarea aerului în trafic și poluarea fonică. Mai întâi, vreau să confirm că, într-adevăr, Comisia a primit deja datele privind calitatea aerului pentru 2011 din partea tuturor statelor membre. Într-adevăr că există și foarte, uh, foarte multe limite maxime admisibile uh, atât pentru dioxid de azot cât și pentru PMT. Uh, unele sunt chiar defalcate pe, pe praguri, pe ora Eh, pe ore din zi, respectiv praguri anuale. În 2011 am avut 250 de zone din 570 eh, eh, care au trecut de aceste zone și 290 din peste 600 de zone au depășit limitele de polare fonică pentru dioxid de azot, statele membre mai au timp să transmită niște notificări și până acum am primit notificări din partea 18 state membre, eh, incluzând 202 zone. Dioxid de azot este strâns legat de intensitatea traficului eh, rutier, dar nu numai de trafic ci legat de motoarele pe bază de motorină în general. Unele state membre au indicat că în cazul la 8 zone nu vor ajunge la o conformitate de plină până în 2020 pentru că dar, dar noi încă nu am, nu am luat poziție față de aceste notificări, pentru că am avut 9 luni să adoptăm o decizie în privirea, eh, privința notificărilor. Am eh, emis eh, decizii pentru circa 50% din zonele identificate. 45% din cazuri nu prezintă probleme și nu au fost formulate obiecții. Am obiectat la circa 55% din cazurile notificate. Notificările următoare vor fi, ne vor parveni între decembrie 2012 și primul trimestru din 2013, iar deciziile se referă în primul rând la Germania, Franța, Spania și Luxemburg da? deci respectiv la zone din aceste state membre. State, Comisia acceptă însă că, ca statele membre să uh, ajusteze aceste uh, uh notificări dacă aceste notificări sunt, modificări sunt relevante în ce privește articolul 22 a regulamentului. Aș vrea să mai adaug că toate detaliile, notificările și deciziile Comisiei sunt disponibile pe site-ul uh, web al Comisiei. Deci uh, încercăm să fim transparenți în ce privește deciziile luate și obiecțiile formulate. În ce privește aceste re re-notificări, uh, Uh, le vom folosi pentru uh, a finaliza strategia noastră de uh, combatere a noxelor de tipul dioxidului de azot și evident le vom folosi și pentru revizuirea politicii generale de gestionare a calității aerului. În ce privește PM10, am uh, prezentat deja câteva cazuri în instanță. Uh, două hotărâri au fost deja uh, formulate de Curtea Europeană de Justiție și am emis și unele scrisori formale um, prin care încercăm să scurtăm deciziile de punere în aplicare. Cu acestea, domnule președinte, cred că v-am răspuns uh, în mod corespunzător la întrebare. Sigur, uh, mai pot să vă refer și detalii suplimentare dacă acest lucru se dorește. Mulțumesc că s-au mai înscris câteva uh, persoane. Da? Vedeți că suntem victima propriului nostru succes Uh, am uh, făcut, am realizat uh, succes mare în industrie prin motoarele diesel și acum am, se pare că am emis prea multe microparticole în aerul din mediul nostru. Cu toți catalizatorii, cu toate instalațiile și filtrele de reducere a acestor emisii, um, Uh, avem probleme în a păstra aceste valori maxime admisibile. Anul 2013 va fi anul aerului, deci uh, va fi un an prioritar. Acum, domnul Prodi. Grazie, eh, președinte, grazie alla... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și comisiei pentru răspunsul pe care l-a dat. Aș vrea să subliniez, așa cum am spus și în intervenția anterioară, la STOA a fost făcut un studiu referitor la toxicitatea acestor nanoparticule în suspensie, care au legătură au legătură cu motoarele diesel. Prin urmare, eu cred că asta este o problemă ce se poate rezolva, fiindcă vorbim despre o problemă a zonelor urbane și care ține de sursă. Și în acest caz, sursa sunt motoarele cu combustie internă, motoarele diesel, așa cum am și auzit aici. Și cred că aici trebuie să uh, ne gândim că există motoare, vehicule cu motoare electrice care sunt acum în faza de dezvoltare. Nu poate să fie o soluție completă, dar ar putea ca uh, soluție intermediară să fie utilizarea de gaz metan drept combustibil. Eu am o mașină cu gaz și nu emit astfel de particule. Această problemă e parțial rezolvată cu folosirea acestui gen de combustibil și cred că ar trebui să fie stimulată în mod corespunzător, fiindcă nu avem altfel cum să rezolvăm această problemă problema asta care e o problemă și a oxizilor și dioxizilor de azot. Trebuie să acționăm la sursă. Evident că soluția pe termen lung este uh, dată de vehiculele cu motoare electrice și cu tracțiune complet electrică. Da, până o să ajungem acolo mai este mult timp și trebuie să găsim și o soluție intermediară, schimbând combustibilul la vehiculele actuale pe cât posibil și folosind pe o scară mai largă acest gen de combustibili uh, care permit deplasarea cu vehiculele existente și nu poluează. Mulțumesc! Mulțumesc, Linda McEvan. And about the issue of... A spus că traficul este problema. Știm asta, dar problema, întrebarea este, s-au făcut suficiente uh, progrese la proiectarea de vehicule de mici și mari dimensiuni? Uh, pot autoritățile locale să asigure respectarea limitelor stabilite, având în vedere uh, vehiculele, tirurile, camioanele uh, în uz în prezent în Europa? Asta aș vrea să-mi spuneți. Și ca să mai clarificăm, ați spus că începeți niște proceduri de infracțiune. Dar cum o să reușiți să faceți acest lucru? Le veți începe înainte de revizuirea legislației actuale sau după? Bitte noch einmal die Kommission. Comisia, vă rog încă o dată. Uh, thank you. Um, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să răspund în toca întrebărilor formulate. În ce privește traficul și elementele legate de acesta, cred că nimeni nu se îndoiește azi de așa numitele emisii reale ale vehiculelor. Există uh, un cadru de legislativ uh, privind emisiile, uh, în special emisii de dioxid de azot și uh, microparticule. Uh, standardul Euro 5 uh, înseamnă un progres foarte bun, important pentru microparticule, însă uh, faptele sunt fapte și de fapt trebuie să vedem care este cantitatea reală a emisiilor. Emisiile de dioxid de azot sunt cu câteva ordine de mărimi mai mari decât, decât valorile stabilite. Și dacă nu mă înșeală memoria, legea spune că valorile maxime de emisie trebuie realizate în condiții normale de trafic. Deci, ă, nu cred că e doar nevoie, e nevoie de noi ă, elemente de legislație. Trebuie să ne fie însă foarte clar că avem nevoie de intrarea în vigoare cât se poate de curând a noului standard Euro 6. Pentru că standardul Euro 5 ă, a lansat niște filtre noi și știți cum e, când încerci să reții anumite particule uh, fac și uneori să crească, uh, să crească cantitatea de dioxid de azot uh, emisă. Euro 6 ar putea rezolva această problemă. Nici așa însă nu o să rezolvăm problema emisiilor reale, pentru că mm, întrebarea întotdeauna se pune cât e permis, cât permite legea, cum realizăm aceste obiective. Uh, semnalele sunt uh, diferite din partea actorilor de pe piață, dar Euro 6 ar, fi, uh, ar trebui aplicate tuturor vehiculelor și, și răspunzând acum și domnului Prodi, particulele acestea ar putea uh, car, capta uh, toate tipurile de uh, agenți poluanți nocivi, inclusiv nanoparticule. În special în cazul emisiilor din motoarele diesel, trebuie să îi stimulăm pe producători să realizeze sisteme de gestionare a combustibilului, astfel încât um, Uh, problema de retratare a, uh, a gazelor de eșapament să nu devină una prea costisitoare. Eu cred că odată cu intrarea în vigoare a noului standard, autoritățile vor avea o, o, vor, vor putea îndeplini aceste valori limită mult mai ușor. Dar uh, revizia uh, uh, textului, uh, standardului actual este în curs de desfășurare și deocamdată nu putem avea decât o poziție rezervată. Calitatea aerului este o chestiune de guvernanță generală și există undeva o discrepanță între atribuțiile la nivel local și la nivelul guvernanței europene. Da? Auzim de multe ori uh, poziții incoerente din partea autorităților locale și autorităților naționale, de altă parte. De multe ori uh, uh, există elemente de legislație locală, re, uh, regională, care nu este agreată la uh, alt nivel și, și invers. Apoi, nu înseamnă că vom lansa uh, uh, proceduri de încălcare înainte de a oferi un element de legislație care să fie considerat uh, uh, un element de referință. Pentru că mai întâi trebuie să vedem care trebuie să fie cadrul legislativ uh, cel mai adecvat pentru rezolvarea problemei de fond. Uh, pentru că azi, înainte de punerea în aplicare, totuși există niște analize premergătoare pentru fiecare act legislativ elementul de aplicare, al uh, punerea în aplicare a uh, legislației este foarte important. Um, eu cred că trebuie să recunoaștem că în ce privește gestionarea, asigurarea calității, uh, încă de prin anii 90 încoace am, am constatat uh, că se face mult prea puțin, mult prea târziu și că uh, cu mici uh, și notabile excepții nu avem neapărat bune practici în acest domeniu. Tocmai de aceea elementele de bună practică trebuie susținute peste tot, respectând evident principiul subsidiarității. Sper că v-am ajutat cu aceste răspunsuri. Da, mulțumim și noi suntem nerăbdători să aflăm care vor fi, propunerea, uh, care vor fi propunerile Comisiei um, în cursul anului viitor. Vă invităm să forțați uh, procedura, să o accelerați astfel încât să putem trata problema încă în această legislatură. În ce privește domeniul autovehiculelor, um, mai era o chestiune la care n-ați uh, răspuns, discrepanța dintre emisii teoretice și practice, reale. Respectiv, Există norme statice, inclusiv în ce privește clasificarea eh, tipurilor de vehicole, dar, eh, dar poate că eh, există și metode de gestionare reală în ce privește limitarea acestor noxe. Da? Sigur, reducerea CO2 în aer s-a realizat pentru că s-au redus emisiile globale. Da? Ă, înțeleg însă că acum aveți un conflict între microparticule ă, și alte ă, noxe. Totodată, cifrele de referință cu privire la decesele premature datorate microparticulelor sunt cifre din, din vechea directivă. Deci există un conflict între ce avem ca și termen de referință și ce este realitate. Deocamdată vă mulțumesc însă tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră, pentru, Linda, eh, pentru întrebarea formulată de Linda McKeven. Mai vreți o dată cuvântul? Vă rog. Sorry, very briefly, because... Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți. Mi-am dat seama că nu am răspuns. În principiu, trebuie să încheiem totul până în septembrie, atât calendarul nostru. Nu va fi ușor, facem tot posibil pentru a accelera lucrările, însă țin să vă informez că oricine poate urmări analizele care constituie acest exercițiu pe site-ul nostru web. Deci toate analizele sunt disponibile și mâine sau poi mâine vom pune acolo și uh, ultimele date actualizate în legătură cu reducerile, în uh, legătură cu măsurile sectoriale. Deci vă rog să urmăriți acest proces pe internet. Vă mulțumesc, de la Consiliu nu văd pe nimeni, deci calendarul e septembrie 2013. Deci septembrie 2013. Deci dacă vă lăsați timp până în septembrie 2013, oricum nu mai avem timp să tratăm această problemă în, în legislația actuală, legislatura actuală, deci puteți să vă lăsați timp și până în 2014. Deci dacă nu ne livrați ceva până în februarie-martie februarie, martie, uh, anul viitor, ceva, atunci uh, nu mai are prea mult uh, sens. În anul european al aerului ar fi bine pentru toate cele trei instituții europene să readucem pe agenda noastră politică această temă și să aducem și să se nască o decizie cât se poate de repede, uh, pentru că altminter nu are niciun sens. Bun. Mulțumesc foarte mult și vă doresc o pauză de prânz cu poftă bună. Uh, iar uh, pentru aceia care ați mai rămas în sală, vă rog după amiază să veniți cu câte 4-5 colegi înapoi în sală, pentru că să știți că va fi foarte palpitant programul din această după amiază. Poftă bună!